Ja, schönen guten Morgen. Bună dimineața tuturor. Continuăm cu reuniunea noastră pe care am întrerupt-o ieri și începem cu votul referitor la limitarea, reducerea emisiilor poluante provenind de la vehiculele lutiere. Raportarea este doamna Elșbieta Catajina Lukaszewska. În primul rând, verificăm dacă toată lumea este aici și dacă să nu fie nimeni în plus, s-a deschis votul. Deci nu, ecranul mare nu funcționează, dar fiecare poate să vadă rezultatul pe ecranul mic pe lângă consolă. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 31 pentru. A fost doar un test. Totul e în regulă. Felicitări, Vim. Hm. So, wir kommen dann zum, zur ersten... Bun, trecem așadar la primul vot, amendamentele 21 și 23 împreună. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. 22. Amendamentul 22. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 3 și 5 împreună. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Vreau să verificăm. Amendamentele 3 și 5. E greu de văzut în această sală. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 la 20 se adoptă. 24 e caduc. Trecem la amendamentul 25. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Da, se adoptă, spune președintele. Douăzeci și șapte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 28. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral. Împreună cu amendamentul 29, dacă nu există obiecții împotriva amendamentului oral. Văd că nu există, așadar votăm. Amendamentul 29 cu amendamentul oral. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 30 pentru. Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 37. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, vreau să verificăm, nu pot să-mi dau seama. Deci amendamentul 39 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 15 pentru 28 împotrivă. Amendamentul 40. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 41. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 42. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 43 și 44. Îmi cer scuze, spune președintele, trecem la amendamentul 47. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 48. Pentru? Împotrivă? abține, se respinge. 49 cu amendamentul oral. Există obiecții la amendamentul oral? Văd că nu. Atunci votăm împreună. 49, 50, 52 cu amendamentul oral. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 51 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 53. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Celelalte devin caduce. Trecem așadar la considerente. Amendamentul 12. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13. Adăugire la amendamentul 12. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. E caduc. Amendamentul 16. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Mm, ba nu, să puțin. La considerentul 7, amendament oral, împreună cu amendamentul 19. Este cineva împotriva amendamentului oral? Văd că nu. Atunci votăm Amendamentul 19. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și ultimul devine caduc, așadar trecem la votul final. Prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Acum s-a închis votul. 35 pentru, 8 împotrivă, o abținere se adoptă. Vă mulțumesc mult! Da, doamna Lucașevska nu este aici, dar vă rog să-i transmiteți rezultatul și felicitările. Korridor können Sie da, natürlich sagen. Ja, klar. Und dass die Dokumente auch alle auslagen, verteilt wurden. Please may I ask you to leave the room or sit down, please. Vă rog, ori să părăsiți sala, ori să vă așezați, ca să putem începe, pentru că suntem sub presiunea timpului astăzi.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 Înainte să trecem la următorul punct de pe ordine de zi, vreau să salut un grup de 30 de vizitatoare și vizitatori ai comisiei noastre care vin din Germania. Bine ați venit! Uh, au venit la invitația uh, Ghezinei Meissner. Trecem deci la punctul următor de pe ordine de zi și o salut cu căldură pe Catherine Trautmann, coordonatoarea pentru coridorul uh, Marea Nordului, Marea Baltică și abia aștept să văd ce ne va povesti despre acest subiect. Avem cu toții documentele, avem doar 35 uh, de minute pentru prezentare, dar în Germania am învățat că în lucrurile făcute concentrați în decalitate și vă dau cuvântul, doamna Trautmann. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă urez uh, la mulți ani pentru că este ziua dumneavoastră de naștere astăzi și știu uh, cât de mult uh, țineți uh, la proiectul de tren de mare viteză Rai Baltic. Sperăm că la aniversarea dumneavoastră de anul viitor vom putea sărbători uh, demararea proiectului. În câteva cuvinte, doamnelor și domnilor eurodeputați, vă mulțumesc pentru invitația în această comisie și vă mulțumesc uh, în mod special pentru că v-ați mobilizat pentru a susține eforturile coordonatorilor, dintre care fac și eu parte, pentru a menține mijloacele financiare pentru proiectele pe care le dezvoltăm. Ne temeam uh, că planul Juncker uh, ne va lua din mijloacele de care avem nevoie. În câteva cuvinte vă voi uh, prezenta principalele aspecte ale coridorului uh, pentru a aloca mai mult timp pentru discuții. Am să fac o prezentare rapidă a caracteristicilor acestui coridor. Acest coridor reprezintă 3200 de kilometri și se află exclusiv în partea de nord a Europei. Drept urmare, acest coridor nu are legături între mările din nordul Europei și Marea Mediterană sau celelalte mări ale Europei. Acest coridor reunește patru țări din vestul Europei, patru țări care au aderat la Uniunea Europeană în diferite momente. Uh, Polonia și țările Baltice. Aceasta arată uh, care este miza realizării unui echilibru între estul și vestul acestui coridor. Acest uh, coridor cuprinde 17 noduri urbane. Știți că aceste noduri urbane sunt deosebit de importante pentru că au funcții multimodale care trebuie să fie acceptate de către populație și care, în același timp, trebuie să fie eficiente pe cale rutieră, pe cale feroviară, în ceea ce privește uh, navigarea pe căile interne sau navigarea maritimă. Există de asemenea 16 aeroporturi, 32 de porturi fluviale, uh, 13 porturi fluviale, dintre care 13 maritime uh, și două sunt dintre cele mai puternice din Uniunea Europeană și poarta de intrare pe piața internă. Există 17 uh, terminale feroviare rutiere și 18 puncte de trecere a frontierei și, evident, uh, acestea sunt uh, probleme importante pentru funcționarea generală a coridorului. Acum, care sunt uh, problemele critice? În primul rând, este vorba despre legăturile transfrontaliere. Din acest punct de vedere, lipsește o linie feroviară la standardele UIC în ceea ce privește ecartamentul liniilor. Asta prin țările baltice, și în ceea ce privește conexiunea între Polonia și țările Baltice. Există o a doua provocare și anume uh, trecerea traficului de marfă prin nodurile urbane. Și apoi există o altă problemă în Germania, care există și în Germania, cu uh, pontul din Bremen, dar și din Berlin. Problema conexiunilor cu căile navigabile. În al treilea rând, există o altă problemă critică și anume interoperabilitatea. Știu că comisia dumneavoastră ține foarte mult la această problemă și domnul Karel Vink uh, va vorbi după mine despre acest lucru. Uh, în colaborare cu domnul Vink uh, am abordat problema ERTMS, este vorba despre sistemul de management al traficului feroviar, în trei secțiuni transfrontaliere aceste secțiuni sunt deja uh, echipate, însă există și alte secțiuni care au nevoie de astfel de dotări în echipamente. Porturile și uh, proiectul Motorways of the Sea reprezintă o altă problemă. Am făcut o analiză completă a aturilor și a deficiențelor diferitelor porturi. Evident, uh, cheia succesului uh, și a forței acestui coridor uh, o reprezintă porturile care stabilesc conexiunile, nu doar cu porturile de la Rotterdam, de la Amsterdam, de la Anvers, dar și cu portul din Hamburg și portul din Riga, din Tallinn, colaborarea între portul din Helsinki și cel din Tallinn Practic, este vorba de un colier de perle, de, por- de porturi maritime, care vor asigura uh, articularea cu transportul de marfă uh, pe cale feroviară, care trebuie completat. În ceea ce privește căile navigabile interne, avem câteva mize care țin de ecluze și poduri infrastructurile necesită investiții uh, foarte masive. În ceea ce privește trans, uh, transportul rutier, există câteva blocaje în jurul nodurilor urbane, dar există și probleme de conexiuni și de uh, siguranță, mai ales pe Rail Baltica. Uh, și, uh, de asemenea, va trebui să începem să lucrăm și în ceea ce privește combustibilii alternativi Apoi, referitor la aeroporturi, trebuie asigurate conexiunile cu calea rutieră și cu calea feroviară. Referitor la investiții, uh, avem 291 de proiecte de investiții care au fost identificate și care ar fi necesare pentru dezvoltarea acestui coridor, astfel încât să ne încadrăm în termenul limită 2030 pentru realizarea completă a funcționării coridorului. 122 de proiecte feroviare, 67 de proiecte rutiere, 82 de proiecte care se referă la porturi și la căile navigabile interne, și 20 de proiecte referitoare la aeroporturi. Volumul total estimat uh, pentru aceste 291 de proiecte de investiții uh, se ridică la 133 de miliarde de euro la prețurile din 2014. Evident, uh, prioritatea investițiilor și prioritizarea investițiilor uh, Uh, în vederea repartizării uh, finanțelor uh, reprezintă o etapă dificilă. Suntem în faza de depunere a proiectelor pentru, pentru acest coridor și pe 29 iunie Comisia va anunța selecția Parlamentului European și statelor membre. În calitatea mea de coordonator, aș vrea să vă spun care a fost rolul meu în această perioadă. Ne-am întâlnit cu toți ministrii transporturilor, din uh, diferitele state membre. De asemenea, am încercat să dezvoltăm o abordare inclusivă care să ne permită să uh, aducem la oaltă toate părțile interesate din autoritățile statelor membre, dar și din uh, regiuni și din orașe. Credem că cheia succesului este sprijinul cetățenilor pentru aceste mari proiecte de infrastructură. Am avut de asemenea contacte bilaterale, întâlniri cu parlamentari naționali și europeni, iar discuțiile continuă și în plus am participat și la câteva inițiative regionale. De altfel, avem un forum uh, care va reuni regiunile de pe acest coridor cu ocazia uh, zilelor TNT de la Riga. Am decis să ne concentrăm uh, în acest coridor ținând cont de viitoarea președinție olandeză și de implicarea finlandezilor, și să acordăm uh, o importanță deosebită tehnologiilor ITS. Este vorba de soluții de transport inteligente și soluții uh, de tehnologice în domeniul informației și telecomunicațiilor. Iată care au fost uh, activitățile mele în ultima perioadă. În ceea ce privește proiectul uh, simbol al coridorului nostru, este un proiect uh, feroviar care vizează țările baltice care se află în blocaj, pentru că acolo există cea mai mare deficiență. Este vorba despre un proiect selectat la nivelul rețelei europene prioritare a fost creat un joint venture pentru acest proiect în octombrie 2014. Iar în ultima vreme am încercat uh, să trecem la faza activă de lansare a proiectului. Bineînțeles, uh, a existat faza de depunere a proiectelor din partea acestui joint venture, dar au existat și demersuri de uh, colaborare între Polonia și Lituania. Grupul de lucru interguvernamental se întâlnește cu regularitate, iar coordonatoarea trebuie să poată participa la acest uh, task force în calitate de observator și mă bucură acest lucru. Uh, țările baltice s-au angajat uh, să finalizeze proiectul până în 2025 și vom avea o comunicare în acest sens uh, cu ocazia zilelor TNT de la Riga. Voi încheia, domnule președinte, prin a prezenta principalele priorități pentru acest coridor. Avem, în primul rând, proiectul Rail Baltic. Este vorba despre uh, obținerea acceptării pentru acest proiect la nivelul întregii Uniunii Europene și la nivelul statelor membre. Este singurul uh, proiect uh, care uh, vizează aceste țări și de aceea este esențial. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că veți acorda atenție acestui proiect. Avem apoi ecluzele de la Amsterdam. Acestea sunt o verigă lipsă din acest lanț. Iar Olanda s-a angajat uh, să um, obțină finanțare privată pentru a uh, nu mai cere atât de multă finanțare prin mecanismul conectarea Europei, CEF referitor la uh, conexiunile uh, principalelor porturi uh, cu axele rutiere, feroviare și de pe căile navigabile. Aceasta este una dintre prioritățile noastre. Am vorbit despre interoperabilitatea între proiectele existente, dar și proiectele noi, astfel încât să obținem performanță pe tot coridorul. Există de asemenea și aspecte legate de nodurile urbane, care sunt foarte importante și care conectează de altfel uh, mai multe coridoare. Iată care sunt principalele priorități care vor fi abordate cu ocazia întâlnirilor uh, ocazionate de zilele TNT de la Riga. Cred că sunt priorități importante și uh, implicarea comisiei dumneavoastră va fi luată în considerare de statele membre în uh, discuțiile viitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ja, ich bedanke mich auch. Și eu vă mulțumesc pentru acest raport. Sunt mai mulți colegi care doresc să intervină. Papa Tripa, Chesne Maisne, domnul Slotovski, Marcus Piper și eu. Și Henner. Bun. Se încheie astfel lista? Da. Robert Zile, Karima Deli. Sigur că trebuie să ne limităm la un minut și jumătate, pentru că nu avem foarte mult timp. E de cuvântul lui Pavel întâi. Mulțumesc. În primul rând, felicitări, domnule președinte, la mulți ani, e de ziua de naștere. Înțeleg că vom bea șampanie doar uh, mai târziu, după amiază. Vă mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru această prezentare foarte clară și bine structurată. Știu că este un proiect foarte complex uh, care are anumite dimensiuni pe care alte proiecte nu le au. Cred că descrierea a fost foarte clară și sunt sigur că veți merge foarte bine pregătită la Riga la zilele TNT v-ați uh, concentrat uh, pe partea baltică. Sunt, sigură, sunt sigur că aveți anumite așteptări, dar și anumite obiective. Mă întreb însă, de când sunteți responsabilă de acest uh, coridor, de șase ani sau de aproape un an, care ar fi evaluarea dumneavoastră politică? referitoare la performanța statelor membre individuale. Sarcina dumneavoastră ca și coordonator este clară, însă nu puteți să faceți treaba guvernelor individuale. Îmi amintesc că, că în trecut um, unele state membre s-au cam lăsat pe tânjeală. Și uh, Există un proiect în care avem nevoie de 130 de miliarde de euro într-o perioadă în care pierdem uh, bani din CEF din cauza EFSI și este o perioadă în care statele membre depind unul de celălalt. De aceea, dumneavoastră trebuie să faceți eforturi de coordonare pentru a nu periclita evoluțiile în acest coridor. Așadar, care este evaluarea dumneavoastră referitoare la implicarea statelor membre care să nu se ridice la înălțimea așteptelor. mulțumesc, doamna Meissner, mulțumesc, doamna Trautmann și pentru mine este foarte interesant acest subiect pentru că tot ce privește Germania privește și pe alegătorii mei sunt mai multe puncte în acest coridor care joacă un rol important și pentru Saxonia inferioară. Din păcate, uh, segmentul uh, Y nu, nu mai există. Canalul uh, um, de pe, din apropierea coastei din fericire a rămas și am întrebări concrete. În primul rând, mă interesează în ce măsură sunteți implicată în uh, reuniunile referitoare la uh, strategiile privind bazinele maritime? Pentru că am senzația că lucrurile nu, merg, nu se desfășoară în mod coordonat și dumneavoastră, ca și coordonator, ar trebui să fiți întotdeauna uh, implicată în aceste discuții privind bazinele maritime. Și apoi, vreau să știu dacă și portul Hamburg este inclus în această Uh, proiect, pentru că uh, știu că sunt uh, probleme acolo și vreau să știu în ce măsură planul Juncker ar putea să um, fie util, să uh, contribuie la finanțarea acestei, um, acestui proiect, pentru că ați vorbit despre cluzele din Amsterdam și am înțeles că și investitorii privați ar dori să uh, intervină, să fie implicați și mă întreb dacă ar putea, într-adevăr, să fie folosite fonduri de, din EFSI pentru a-i uh, atrage. Mulțumesc, Jens Nielsen. Mulțumesc și bine ați venit în mijlocul nostru. Am două întrebări pentru dumneavoastră, care n-au de-a face cu finanțarea, ci mai degrabă cu procedura. Pentru că dumneavoastră, ca fost uh, primară, știți că um, Comisia nu discută doar cu statele membre, ci și cu autoritățile locale și regionale. Vreau să știu în ce măsură se desfășoară acest dialog și dacă nu cumva ați constatat că părerile autorităților locale nu cumva sunt, nu sunt, luate, nu sunt luate în considerare. Și vorbim aici despre zona de nord a Europei, Suedia, Finlanda. Um, dacă vorbim despre nordul Europei, când vorbim de Marea Nordului și Marea Baltică, uh, mă întreb în ce măsură este afectat întregul continent european, pentru că multe porturi din Suedia uh, uh, au și uh, transporturi în, uh, înspre restul Europei. Deci în ce măsură sunt luate și celelalte regiuni din Europa în considerare și sunt, în ce măsură sunt implicate? Mulțumesc, domnul Slotovski. Danke sehr. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute zum Geburtstag. Mulțumesc și eu vă urez la mulți ani și toate cele bune. Do prezentații am do pani... Uh, și acum uh, referitor la prezentare, am o întrebare. Aveam, am impresia că nu ați vorbit despre porturile din Polonia, Gdansk uh, și celelalte. Uh, care este rolul porturilor poloneze în acest proiect? Mulțumesc. Danke sehr. Jetzt Markus Pieper. Mulțumesc, Markus Pieper. Ja, ich habe eine Frage auch zum FC. Um... Ähm, și eu am o întrebare referitoare la FC. Sunt multe proiecte pe care le-ați uh, descris uh, pentru căile navigabile, pentru uh, sistemul rutier, pentru ecluze. Doamna Trautmann, credeți că există într-adevăr investitori privați care vor fi găsiți, mai ales pentru, uh, pentru căile navigabile și pentru uh, pentru căile feroviare? Credeți că EFSI poate într-adevăr să aibă un efect asupra axelor de transport pe care le-am definit cu atâta migală aici în Parlamentul European? A doua întrebare se referă la legătura între țările de jos și estul Europei. În uh, zona de frontieră între Germania și țările de jos există o, uh, o, un, un segment de 20 de kilometri Uh, care nu este acoperit de canale și uh, dacă s-ar uh, construi și pe acest segment, atunci s-ar economisi foarte mult. Dar um, înțeleg că porturile din nordul Germaniei nu doresc acest lucru. În, mă întreb ce competență aveți dumneavoastră să vă asigurați cel puțin că acolo nu uh, se, uh, nu apar alte construcții care să împiedice pe viitor uh, posibilitatea conectării peste acest uh, segment. Deci în ce măsură aveți influența asupra planificării din fiecare țară? Mulțumesc! Kiitos puheenjohtaja ja hyvää syntymäpäivää puheenjohtajalle. Äh, haluan... Mulțumesc la mulți ani și din partea mea. Aș vrea de asemenea să îi mulțumesc uh, coordonatoarei pentru prezentarea foarte bună și pentru recomandările sale pe care le susținem. Ca și Nielsen, care este suedez, și pentru noi, ca finlandezi, uh, acest coridor este important pentru întreaga Europa, deoarece conectează Europa cu regiunile arctice. Și Știm cu toții că importanța regiunii arctice va crește datorită resurselor disponibile acolo. Întreaga lume se va concentra pe resursele din zona arctică și, pe de altă parte, aeroporturile din Finlanda sunt um, rute importante către China și Asia. De aceea este bine să includem și combustibilii alternativi. Este bine că ați vorbit despre combustibilii alternativi în prezentarea dumneavoastră. Este o zonă în care avem uh, niște limite uh, stricte în ceea ce privește emisiile de uh, dioxid de sulf. De asemenea, este important să avem conexiuni între porturi, drumuri și căile feroviare. În Helsinki, de exemplu, rețeaua feroviară nu funcționează foarte bine în zona metropolitană. De aceea e bine că ați vorbit despre soluțiile de transport inteligente. Dar există o problemă foarte mare cu acest proiect Rail Baltic. Este un proiect cheie în zonă și aș vrea să aflu mai multe detalii de la dumneavoastră care este opinia dumneavoastră despre Rail Baltic. Cum puteți să promovați mai bine acest, parlament și ce ar, ă, acest proiect și ce ar putea să facă Parlamentul, pentru că este un proiect cheie. Mulțumesc! Danke sehr, Robert Ziele. Mulțumesc, Robert Zile. Paldies, președinte, kungs, arī președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vă mulțumesc și mă bucur că avem doi coordonatori aici și pe domnul Telicca, care de asemenea se ocupă de uh, partea de regiunea Mării Baltice. Vreau să aduc o completare la ceea ce a spus uh, domnul Telicca. Atunci când ați început activitatea dumneavoastră de coordonator, vreau să vă întreb, ce obstacole ați putut să observați care stau în calea proiectului Baltic Rail? Sigur că puteți să vă exprimați și diplomatic sau nu. Și apoi, există și o problemă politică oare? Pentru că anul viitor, între Lituania și Polonia, va fi uh, încheiată construcția unui segment feroviar și se folosesc aici uh, bani din fondul de coeziune, dar acest uh, segment nu este um, potrivit pentru circulația trenurilor de mare viteză și dacă vrem să um, construim uh, un astfel de segment, mă întreb, nu intrăm într-un uh, impas referitor la folosirea fondurilor europene? Mulțumesc, Karima Deli. Merci beaucoup, uh, Cat. Mulțumesc, uh, Catherine Trotman, pentru această prezentare. Uh, prima mea întrebare este următoarea. Ne puteți da exemple uh, legate de modul în care ați uh, lucrat pentru a implica pe cetățeni în activitatea dumneavoastră de coordonare. Apoi, ați avut uh, dificultăți? Dacă da, care au fost aceste dificultăți? Și în fine, aș dori să vă întreb referitor la progresele realizate în ceea ce privește ERTMS, pe partea de infrastructură și partea de mijloace materiale. Ați văzut astfel de progrese reale sau există blocaje și dacă da, care este cauza acestor blocaje? Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich mich nochmal draufgesetzt. Also... Mulțumesc. Sunt și eu pe listă acum. Este normal să existe uh, culoarul acesta, dar uh, se trece pe la Elk, pe la Valdi sau Cauna sau pe partea cealaltă, cea tradițională. Există în sfârșit o poziție comună, am înțeles că, peste, că până în 2 ani trebuie să fie gata uh, bucata până la graniță, de la Bialistoc. Asta e întrebarea mea și după cum a spus și Robert Zile, e, mi se pare că se cheltuiesc cam mulți bani. Dacă se câștigă la viteză doar 20 de km la oră, Uh, nu știu uh, cât de mare e câștigul în Germania, avem uh, părți de autostradă care sunt adecvate pentru traficul de mare viteză, de exemplu Berlin-Hamburg, și pentru proiectele pe care le avem, pentru care nu avem așa mulți bani, cred că trebuie să avem, să luăm măsuri mai bine țintite. Altfel nu are rost să ne amestecăm. Oricum, mulțumesc mult pentru prezentare și vă rog să răspundeți. Merci beaucoup. Je vais euh, répondre euh, le plus clair. Mulțumesc. Voi încerca să răspund uh, cât mai clar posibil uh, în timpul scurt care mi-a fost alocat. Vreau să-i mulțumesc întâi lui Pavel Telicca pentru că el a fost uh, primul parlamentar care a pus o întrebare și de altfel el a pus această întrebare în calitate de specialist. Vreau să îi mulțumesc pentru um, lucrurile importante pe care le-a făcut împreună cu colegii săi și cu Vera, care este consiliera mea la comisie. Vedeți, avem aici un tandem de femei. Trebuie subliniat însă că foarte mulți ministri ai transporturilor din acest coridor sunt femei. Îi voi răspunde și domnului Țile și domnului președinte, dar și celorlalți deputați care au pus întrebări despre Rail Baltic. Care este evaluarea mea politică și ce pot spune eu despre atitudinea statelor membre? prima dificultate în toate coridoarele și în acesta în mod deosebit este că toată lumea uh, are o gândire europeană și se concentrează pe acest coridor, uh, nefiind închisă în limitele propriilor frontiere. Toată lumea are această conștiință uh, a demersului colectiv și reciproc. Apoi, domnule președinte, ați vorbit despre problema uh, de la Bialystok și Kaunas, între Polonia și Lituania. Acolo este principala problemă. Acesta este motivul pentru care, în toată această perioadă, m-am dedicat uh, pentru a apropia diferitele puncte de vedere și pentru a găsi o cale comună între Polonia și Lituania pentru a debloca integralitatea proiectului Rail Baltic. Pentru că dacă nu putem să uh, avem această linie de feroviară de mare viteză, și să o conectăm între cele trei țări baltice și Polonia, Polonia, nu mai are rost să vorbim despre eficacitatea coridorului din punct de vedere politic și din punct de vedere geostrategic. Este un proiect foarte important care vizează cele trei țări baltice, Polonia, dar și Finlanda, care susține propunerea și care ar trebui să fie finalizată până la Riga. Polonia și Finlanda vor trebui să fie observatori în joint venture, cum de altfel sunt observatori în task force. Și, pornind de acolo, va trebui să avem uh, o abordare comună. Împreună cu echipa de la DigiMove am prevăzut uh, să mergem la fața locului și să discutăm cu cei doi parteneri cu privire la integralitatea liniei de la Varșovia până la Kaunas pentru a putea uh, examina uh, la fața locului care este situația studiilor finanțate de guvernul polonez. Va trebui să vedem exact care sunt problemele de mediu, cum le vom putea rezolva, uh, cum uh, putem să atingem cei 160 de kilometri uh, la oră viteză constantă. Asta pentru a fi la cel mai înalt nivel al investiției în statele baltice. Referitor la Lituania, aceasta trebuie să avanseze pe partea de linie nouă și uh, totul se încadrează în același uh, demers acela de a uh, reglementa această problemă. Este un nod strategic, un nod fizic, dar și unul politic. Am, sigur că există anumite dificultăți, însă ministra poloneză a dat dovadă de foarte multă receptivitate și am observat și o motivație reală din partea guvernului lituanian. Sigur, toată lumea dă dovadă de bunăvoință, dar trebuie să avem și niște dovezi de iubire. Când nu te iubești prea tare, e greu să ai astfel de dovezi uh, de apropiere, dar uh, fiecare vrea dovezi din partea celeilalte părți. Deci ne aflăm acum într-o logică de compromis. E bine însă că toți actorii trag în aceeași direcție. Iată care este stadiul Rail Baltic, care, în opinia mea, este uh, principala prioritate a momentului. Dar am susținerea ministrului uh, olandez, uh, german, uh, belgian, iar țările din vest au înțeles importanța realizării acestei infrastructuri. În ceea ce privește canalele, am discutat cu colectivitățile regionale și locale și am identificat câteva probleme legate de acest coridor în primul rând, luarea în considerare a fluviului Elba și, și Oder. Avem o discuție comună și uh, avem uh, orientări uh, comune cu colegul meu care se ocupă de Suedia. Eu am doar Helsinki, e puțin referitor la Finlanda, aș fi vrut să includem și lacurile finlandeze, pentru că acestea sunt căi navigabile interne, dar acest lucru nu a fost prevăzut. Vom avea așadar câteva modificări și am vorbit uh, și despre uh, TIL canal care trebuie realizat pentru a asigura uh, navigația și conexiunea între porturile din Marea Nordului, Marea Baltică și porturile din Polonia, care au un rol important pentru că aceste porturi sunt puncte de sosire și trebuie să fie conectate cu porturile din zona Baltică. Asta vrem să realizăm noi. Iată câteva puncte uh, unde va trebui să îmbunătățim uh, reglementarea și regulamentul. Doamnelor și domnilor deputați, vorbeați despre blocaje și despre problemele specifice nodurilor urbane. Autoritățile locale sunt implicate, unele chiar s-au reunit avem uh, comunitățile uh, olandeze, germane și belgiene, avem la Saxanalt, regiunea din Berlin. Deci avem o mobilizare întreagă a regiunilor. Am uh, discutat și cu autoritățile poloneze și despre dimensiunea regională din Polonia. Toate acestea sunt importante. Avem așadar un uh, forum al regiunilor care va avea loc la Riga. Un al doilea forum va avea loc spre sfârșitul anului. Iar pentru mine este o prioritate să lucrez cu aceste forumuri. Am uh, modificat uh, de asemenea planul de lucru în urma discuțiilor cu regiunile. Referitor la nordul Europei, uh, sunt de acord că nu se iau în considerare două aspecte importante, și anume cel legat de materiile prime și transporturi. Acest coridor împreună cu coridorul uh, Scandinavia-Mediterana, uh, va trebui să avem o viziune, o viziune de articulare, ținând cont de uh, topirea ghețarilor. Am vizitat organismul de gestionare și de supraveghere a Mării Baltice în Finlanda și am fost uimită de performanța echipamentelor de acolo am uh, vizitat și instalațiile DB și am văzut că cooperarea între DB și Finlanda referitoare la gestionarea sistemelor de transport uh, era una foarte bună, era o cooperare foarte bună. De aceea încurajez astfel de demersuri. Referitor la EFSI și planul Juncker, au fost identificate câteva proiecte în acest coridor proiecte care ar putea fi vizate de noul mod de finanțare. În primul rând este vorba despre portul din Hamburg și unele conexiuni. Și, uh, bineînțeles, uh, ecluzele, uh, inclusiv cele de la Amsterdam, care sunt luate în considerare. Avem niște proiecte care ar putea să fie identificate. În general, aceste proiecte au o valoare economică adăugată foarte mare, lucru pe care l-am și demonstrat. Avem și alte câteva subiecte referitoare la aeroporturi și la posibilitatea de a avea infrastructură feroviară pentru pasageri, uh, dar și pentru marfă. Ar fi vorba despre niște rute feroviare ocolitoare. Este o situație la Helsinki, dar și în alte locuri. Uh, coordonatorul uh, trebuie să își ofere sprijinul în acest sens, în pofida dificultăților legate de acest coridor. Iată care sunt prioritățile noastre. De asemenea, mă voi concentra pe nodurile urbane și pe îmbunătățirea situației acolo. Care sunt piedicile? Sunt piedici de ordin politic și financiar. Și va trebui să avem o programare care să ne permită să realizăm proiectele în această perioadă de, în această perioadă de programare financiară. Unele state membre ne spun începem noi acum și finalizăm după aceea, dar nu așa trebuie să lucrăm. Și în fine, uh, comunicarea și legătura cu cetățenii sunt foarte importante pentru a îndepărta obstacolele uh, și acest lucru l-a subliniat și Pavel Telicca este important uh, ca și statele membre și Comisia să comunice. Statele membre sunt cele care depun proiectele. De aceea este nevoie să ne implicăm și să comunicăm. Trebuie informate parlamentele naționale și populația. Unele guverne ne-au spus clar, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră și voi acorda acest sprijin fără probleme. Eu am fost primar și știu ce trebuie făcut uh, pentru a promova proiecte. Eu am negociat uh, proiectul uh, feroviar și am discutat cu toți primarii acest lucru a fost uh, posibil la toate nivelurile și este unul dintre proiectele care merge cel mai bine în țara noastră și chiar la nivel european. Cred că este posibil, însă trebuie să demonstrăm că banii sunt bine utilizați și că putem să îi alocăm acolo unde trebuie. De aceea uh, i-am invitat uh, pe partenerii noștri de la nivelul regiunilor, din, de la nivelul autorităților portoare, din statele membre și din întreprinderi, pentru a, a merge mai degrabă spre planul a, Juncker. Mă gândesc la proiectele feroviare, în special în țările baltice. Dar cred că în, acest, în această privință trebuie alocată finanțare mixtă. Trebuie însă să avem un plan de acțiune și o agendă clară pentru următoarea, uh, următorul termen din 2016. În pofida dificultăților, uh, rămân optimistă și cred că dumneavoastră sunteți aici, doamnelor și domnilor eurodeputați, pentru a ne acorda sprijinul dumneavoastră în statele membre și la nivelul Parlamentului European. Și va trebui să uh, promovăm proiectul uh, Rail Baltic ca una dintre principalele șase priorități în rețeaua de coridoare europene. Mulțumesc! Katrin Mulțumesc, Katrin Trautmann. Și noi suntem optimiști și cred că împreună vom reuși și sper să reușim uh, dat, la data la care ne-am propus. Mai sunt două întrebări rapide. Da, foarte pe scurt, uh, spune doamna Meissner. Doamna Trautmann, nu ați răspuns dacă ați fost implicată în discuțiile pentru uh, strategia la Marea Nordului sau, la strate sau strategia la Marea Baltică. Mi se pare păcat că unor astfel de lucruri se fac în paralel. Ați fost implicată? Mulțumesc. Nu am primit un răspuns referitor la rolul porturilor poloneze în acest proiect. Euh, Doamna Trautmann, în ceea ce privește implicarea pentru uh, Marea Nordului și Marea Baltică, sigur că suntem implicați. Lucrăm uh, în mod coordonat cu uh, Pat Cox, cu Karel Vink uh, în legătură cu RTMS, dar sigur că fiecare a fost uh, implicat în propriile probleme. Trebuie să spun că avem în mod regulat reuniuni la care discutăm în comun și stabilim dificultățile. Avem o cooperare interservicii foarte bună în DigiMove. Sigur că trebuie ca statele membre din zona Mării Nordului și din zona Mării Baltice să uh, colaboreze între ele. Așa a fost uh, la președinția letonă, așa va fi și la următoarele președinții și mai ales la președinția olandeză cu care am discutat deja despre rolul uh, specific și decisiv al coridorului Marea Nordului, Marea Baltică. Va fi un moment de uh, creare de coerență. Uh, în ceea ce privește porturile poloneze, acestea sunt porturi uh, importante de conectat pentru Polonia și eu aș dori ca Polonia să le uh, pună puțin mai mult în evidență, așa cum am făcut-o Germania pentru Hamburg și pentru alte porturi sau cum au făcut țările de jos. Polonia este axată pe rețeaua națională a interfațelor E o țară complexă care se află în centrul uh, pieței interne. Deci, uh, după părerea mea, porturile poloneze trebuie să fie observate și să facă obiectul unor uh, ambiții specifice. Am să merg împreună cu... Am, după cum am spus doamnei ministru, am să merg în porturile poloneze ca să lucrez împreună cu ei la obiectivele lor și la proiectele de acolo. Danke sehr. No. Vă mulțumesc încă o dată. Astfel se încheie punctul acesta de pe ordine de zi și vă urez toate cele bune pentru viitorul uh, apropiat. So, wir kommen nun zum nächsten. Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și doresc să îl salut călduros pe Carl Vink, pe care îl cunoaștem de multă vreme, este coordonatorul european pentru uh, RTMS, Sistemul European de Management al Traficului Feroviar, și avem o experiență proastă aici pentru că avem 2000 de kilometri de RTMS, dar nici măcar o locomotivă care să-i poată parcurge. Este sarcina lui, a lui Carl Vink, să tragă concluziile și învățămintele din această experiență ca să nu se mai întâmple așa pe viitor. Aveți cuvântul. Domnule președinte, estimați membri în Parlamentul European, mi s-au alocat 10 minute ca să vă explic care este situația RTMS și am să încerc să le respect ca să aveți și dumneavoastră posibilitatea să puneți mai multe întrebări. Am să trec rapid prin prezentarea mea. În primul rând, RTMS este un instrument. Vorbim despre calea ferată și vorbim despre interoperabilitate. Trebuie ca rețeaua feroviară europeană să fie interoperabilă. Din 2005 sau 2006, când am început, am spus că trebuie îndeplinite trei condiții ca să avem interoperabilitatea. În primul rând, Uh, îndepărtarea blocajelor de infrastructură, în al doilea rând introducerea RTMS și în al treilea rând armonizarea regulilor de autorizare și operaționale. Aceste trei condiții încă nu au fost împlinite, încă trebuie implementate. Principiile cheie pentru a accelera acest program, pentru că am început de 10 ani, am început cu dezvoltarea standardelor, cu implementarea RTMS, și am spus că trebuie să accelerăm procesul și de aceea am propus uh, Comisiei să introducă un program uh, revoluționar 2015-2016 uh, pentru că degeaba spui că e revoluționar dacă nu stabilești un calendar. Deci 2015-2016 ne trebuie mai multe rezultate ca să sporim și să ameliorăm uh, interoperabilitatea în rețelele noastre. Principiile cheie sunt, în primul rând, utilizatorii pe primul plan. Până acum am acordat mult timp și multă atenție definirii de standarde, definirii de specificații. Cred că acum acestea sunt uh, mature și nu și trebuie să ne punem accent, să ne să punem accentul pe nevoile utilizatorilor. Și când spun utilizator, mă gândesc mai întâi la întreprinderile feroviare. Acestea sunt într-un mediu competitiv, trebuie să facă față concurenței cu alte moduri de transport și acestea sunt uh, cei mai importanți utilizatori. La fel și întreprinderile de infrastructură, dar acele au monopol la nivel național, ceea ce le simplifică situația. Echipamentul de bord trebuie să funcționeze peste tot în Europa. Eh, președintele a spus că avem 10.000 de kilometri și nici măcar eh, un material rulant care să îi poată parcurge pe toți. Acest lucru trebuie să se schimbe. Discutăm cu Comisia, cu statele membre și cu gestionarii de infrastructură și mai ales cu industria. Cerem să avem un tip de echipament de bord care să poată funcționa pe toate rețelele din Uniunea Europeană. Este un obiectiv foarte dur și foarte ambițios, dar cred că acum presiunea este mare și vom reuși. Ceea ce înseamnă că, din perspectiva discuțiilor și negocierilor cu managerii de infrastructură, va trebui să ne asigurăm că toate funcțiile incluse în unitatea de bord vor fi compatibile cu ceea ce um, există în infrastructură. Să punem accentul pe desfășurare, avem specificații, avem uh, standardele care includ toate funcțiile necesare pentru interoperabilitate, deci avem problema priorității desfășurării acestor specificații și, sigur, reducerea uh, costurilor de sistem ERTMS uh, costă prea mult, furnizorii oferă echipament prea scump, prea scump ca să fie competitiv și toate schimbările necesare care sunt necesare, normale, când introduci un sistem nou, costă foarte mult, sunt foarte scumpe pentru utilizator, de aceea încercăm să standardizăm și să reducem cât mai mult costurile. Ce obiective avem în acest program revoluționar 2015-2016? În primul rând este să avem un set de specificații stabile și mature le avem pe primele două, trebuie să le stabilizăm, trebuie ca specificațiile să nu se schimbe din 6 în 6 luni sau în fiecare an, trebuie să fie stabile cum este orice sistem IT normal. E foarte important să ne dăm seama de faptul că durata de viață a materialului rulant este mult mai lungă decât a sistemelor IT cu care este dotat. Deci trebuie să găsim un echilibru împreună cu utilizatorii pentru a putea lua în calcul posibilitatea de evoluție a acestor uh, specificații RTMS de-a lungul timpului. În al doilea rând, o infrastructură interoperabilă și uh, compatibilă. Infrastructura, practic, trebuie să accepte unitățile unitare pe care le dezvoltăm acum, un plan de desfășurare realist și angajat, să știm ce vom face, cum vom face, în ce uh, durată de timp și ce colaborări uh, vom avea. Sunt foarte importante colaborările cu ceilalți coordonatori. Dacă luăm culoarul alpin sau Marea Nordului Mediterană, vedem că unele dintre coridoarele acestea sunt mai avansate decât altele din Uniunea Europeană. Deci trebuie să avem un plan de desfășurare realist și angajat. Planul inițial era 2009. Și încă acesta este planul legal. Ne-am dat seama însă că nu era suficient de realist, în sensul că nu corespundea cu realitatea de pe teren. Și deci uh, vom avea o nouă idee, în 2016 o să mai comentez, în 2016 avem planul de implementare RTMS la infrastructură ca să avem o rețea mai interoperabilă. Apoi, un cadru reglementativ clar și transparent. Sigur că dacă introducem o unitate standard la bord și uh, aceasta este unitară și avem și un plan realist de infrastructură, avem nevoie și de un cadru reglementativ transparent pentru că altfel suntem prea mult legați de cerințele naționale sau de solicitările de modificări naționale și trebuie nu să scăpăm de sistemul uh, existent, ci măcar să-l curățăm ca să avem acest sistem unitar RTMS peste tot. Și uh, facilitarea desfășurării, Catherine, Catherine de fapt s-a referit uh, acest lucru e important pentru orice coridor, la fel și pentru RTMS și investițiile necesare. Avem cofinanțare prin um, mecanismul Conectarea Europei și din alte fonduri, instrumente financiare inovatoare. Și vreau să insist asupra unui ultim lucru, pentru că nu am făcut suficient un lucru și nici companiile feroviare nu s-au gândit suficient la el, și anume sunt investiții profitabile nu se poate spune că se fac aceste investiții doar de dragul siguranței sau pentru a mai mări capacitatea mm, căilor ferate. Nu este așa, trebuie să vedem foarte detaliat care poate fi, mm, cât de mult poate fi mărită capacitatea, care sunt câștigurile de siguranță, care sunt costurile, cum se reduce consumul de energie și toate acestea trebuie introduse într-un dosar de afaceri ca să justificăm RTMS și e posibil noi lucrăm la acest lucru. Apoi, un plan de desfășurare realist și angajat. Am făcut o propunere care a fost acceptată de a lucra în două etape. Și statele membre au fost de acord să avem două etape, 2015-2020, 2020-2030. Primul pas trebuie finalizat până în septembrie 2015, când vom avea o versiune revizuită a planului de lucru pentru a implementa RTMS și, de asemenea, unele lucrări necesare pentru interoperabilitatea de infrastructură și a doua etapă va fi executată din septembrie 2015 până în aprilie 2016, ceea ce ne permite ca până la jumătatea anului viitor să avem un plan finalizat de implementare a RTMS uh, pe toate rețelele europene cu caracteristicile menționate. Lucrăm cu statele membre și cu companiile feroviare și treaba merge bine. Avem întâlnirile existente și am mai introdus ceea ce numesc eu reuniuni trilaterale, adică persoanele de la vârf din ministerele statelor membre și de la comisie și de asemenea din partea gestionarilor de infrastructură. Și împreună discutăm, analizăm prioritățile, analizăm blocajele și luăm decizii, ceea ce se face nu doar în termeni tehnici, ci și în termeni de posibilități financiare pentru că este o relație strânsă și cu ministerele de finanțe din statele membre. Așadar, dacă ne realizăm programul până în 2016, până la sfârșit, vom avea un nou plan de desfășurare european care va oferi o mai bună vizibilitate și o probabilitate mult mai mare de a ne uh, atinge obiectivele și anume să avem o rețea interoperabilă în sectorul feroviar pentru toată Uniunea Europeană până în 2016. Cred că este un proiect foarte important și este, de asemenea, proiectul cel mai avansat ca realizare. Atunci când aud că Comisia promovează anumite lucrări, mai ales de infrastructură, pentru a stimula creșterea la nivelul Uniunii Europene, uh, acest proiect este gata, este un proiect unde, dintr-o perspectivă tehnică, suntem gata. Și deci sprijinul Parlamentului și al Consiliului și al Comisiei este foarte important și cred că aceasta este, aceasta este cea mai mare garanție că vom uh, reuși să ne realizăm principalul obiectiv și anume o Uniune Europeană interoperabilă la nivel feroviar. Mulțumesc! Dank. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentare, e foarte importantă. Werner Kuhn, domnul Riche și cu mine suntem pe listă. Domnul Telitska. Două minute fiecare. Și începe Werner Kuhn. No. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului coordonator. Karel, e foarte important uh, să ne ocupăm intens de acest sistem de uh, securitate feroviară, pentru că sigur că cel mai important este să prevenim accidentele, să oferim siguranța pasagerilor. Vreau să vă amintesc că acum uh, câțiva ani uh, aici uh, la Bruxelles a avut loc un accident um, în traficul de proximitate și pur și simplu nu funcționaseră niște sisteme Um, nu a funcționat, vagoanele nu erau dotate cu sistem de frânare automată, um, conductorul a ratat un um, semafor roșu și e foarte important să discutăm despre aceste subiecte și să nu uităm că e foarte important tot ce fac statele membre. Viteza crește pe străzi, și domnul Kramer, sărbătoritul nostru de astăzi, a spus-o foarte bine. În Germania avem domeniul traficului de, pro- de proximitate, avem uh, autostrăzile cu trafic de mare viteză, avem uh, traficul de mare distanță și așa mai departe și e foarte bine ca RTMS să funcționeze. E vorba de un sistem de comunicare între sistemele din, de monitorizare din statele membre. E foarte important. Cei trei mari furnizori de sisteme pe care avem sunt uh, Siemens, Alstom în Franța și uh, Bombardier, care face ceva în Italia, uh, care încă nu ne-au pus la dispoziție ce e necesar pentru ca sistemul RTMS să funcționeze. Și vreau să te întreb, Carol, dacă poți să ne dai niște exemple de mm, cazuri unde acest sistem funcționează transfrontalier dacă se poate ca un uh, tren să circule de la Varșovia la Paris sau de la Copenhaga la Roma. Asta e decisiv, să nu se producă accidente. Traficul feroviar uh, are întârzieri și multe din întârzieri și din probleme sunt provocate de sistemul de semnalizare și asta e întrebarea. Ce face comisia și ce fac producătorii de sisteme de semnalizare, cei trei pe care i-am uh, menționat? Oricum, e clar că vom mai discuta după aceea. Mulțumesc. Dominic Riche urmează. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc lui Karel Vink pentru prezentarea sa și munca depusă. Am patru întrebări. În primul rând, care este poziția domnului Vink cu privire la um, poziționarea Consiliului în al patrulea pachet feroviar, care încearcă să uh, descentralizeze ghișeul unic al Agenției Feroviare Europene și să repună pe tapet agențiile naționale care să fie responsabile de control și de autorizare, inclusiv pentru RTNS. Mi se pare că este o măsură care merge împotriva unificării. A doua întrebare. Cum stăm cu relația între uh, susținerea de, prin investiții în infrastructură oferită de Europa și decizia de a implementa RTMS în infrastructurile care beneficiază de ajutor european. A treia întrebare. Cum apreciați propunerea de a se crea o structură unică europeană de finanțare și desfășurare cu un mecanism bazat pe uh, instrumente financiare. Ați menționat performanța financiară a RTMS. Acum niciodată nu e menționată de obicei și e un element foarte important. Cred că ar fi posibil să se creeze un mecanism european financiar de desfășurare cu o adaptare pentru fiecare țară în funcție de venituri și în funcție de criteriile menționate. În ultimul rând, domnule coordonator, v-ați gândit la desfășurarea RTMS în afara Europei? Merci. Mulțumesc. Telicca, da. Pavel Telicca. Uh, Carol, thank you. I think... Mulțumesc, Carol. A fost foarte clar și sunt de acord cu uh, obiectivele și cu importanța strategică, dar cred că noi toți din această sală înțelegem uh, problemele de finanțare. Și mă bucur că ai spus un lucru pe care voiam și eu să-l menționez oricum, și anume că există o legitimitate pentru planul de afacere. Ați spus că doriți să vă concentrați pe acest lucru. Um, m-aș bucura să o faceți. Cred că noi sau Comisia ar fi trebuit să spunem acest lucru statelor membre de mult. Ce vă așteptați să se facă în viitorul apropiat pentru ca statele membre să înțeleagă că există aici un potențial de afaceri și că ar trebui să se creeze un model de afaceri care să se reflecte și în RTMS. Mulțumesc, acum sunt și eu pe lista de vorbitori încă o dată. În primul rând, avantajele. Minim 20% o folosire uh, ameliorată a um, um, tronsoanelor existente. În al doilea rând, siguranța. În al treilea rând, costurile. Dacă trebuie să producem locomotive pentru 27-28 de state membre, costurile sunt mult mai mari decât dacă producem un singur tip pentru toate aceste state membre. Și mi se pare că lucrul despre care nu s-a vorbit suficient este aspectul economic, pentru că actualmente suntem dezavantajați economic. Apoi, sigur că ERA are ultimul cuvânt, e de la sine înțeles, dar și statele membre trebuie să își dea seama că timp de 10 ani au pierdut timp și bani și totuși ele doresc ca ultimul cuvânt să-l aibă agențiile feroviare naționale. Acum um, vor ca ceea ce se va decide pentru următorii 15 ani să nu fie modificat și să nu fie discutat nici cu Comisia și nici cu ERA. Dacă stabilim că pentru 15 ani ce se va construi nu va fi compatibil, atunci înseamnă că se continuă încă 15 ani pierderea de timp și de bani. Nu trebuie să permitem acest lucru și când există inovații tehnice, sigur că vor exista în, următoare, în următoarea perioadă, trebuie ca și acelea să fie compatibile, pentru că totul s-a stabilit de acum 10 ani din raportul de acum 10 ani, dar nu s-a făcut. Și acum la compromisul sigur că toți vor să modifice diferite puncte, dar trebuie ca tot ce se modifică să fie compatibil cu prevederile europene. Ați scris mai de mult că în proporție de până la 50% există o cofinanțare de la Uniunea Europeană pentru RTMS. Atunci înseamnă că e și uh, o răspundere a Uniunii Europene, pentru că de câte ori dăm bani, trebuie să ne asigurăm că sunt bine investiți. Se pune întrebarea dacă asta continuă și dacă vom avea garanția că greșelile din ultimii 10 ani nu se vor repeta. Domnul Kun, voiam să mai adaug o frază tocmai referitoare la acest lucru. Uh, ce vom face cu importurile de locomotive și de material rulant din afara Uniunii Europene pe viitor? Um, locomotivele și materialul rulent din China, Hitachi și mai știu eu ce. Cum ne asigurăm că sunt compatibili? RTMS există de mult în alte țări din afara Europei și toți sunt încântați de sistem vine de la noi, dar noi nu-l folosim. Domnul Vinc, aveți cuvântul. I would like first... Aș dori, în primul rând, să răspund la prima întrebare referitoare la poziția furnizorilor Siemens, Bombardier, Alstom, Alstom. Ce așteptări putem avea? Industria am discutat cu industria, vă vom face la Riga. Industria se schimbă în mod semnificativ, structural. În ultimele șase luni, Ansaldo a fost achiziționat de Hitachi și modul în care intră chinezii uh, în Europa uh, de Est arată că furnizorii asiatici clar vor juca un rol important. O altă problemă pentru producătorii europeni este că unele materiale, mai ales de la Hitachi, sunt bune sau chiar mai bune decât cele de la producătorii europeni. Și aici avem o problemă fundamentală care apare și în alte domenii industriale. Și anume, noi dezvoltăm produse foarte bune din punct tehnic, din punct de vedere, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al utilizării, dar nu reușim să le punem pe piață. Și nu ținem cont suficient de cine sunt utilizatorii. De aceea Siemens și Bombardier și Alstom ar trebui să fie vizate de ceea ce se întâmplă pe piață și vom discuta cu siguranță subiectul la Riga. În ceea ce privește aspectul transfrontalier, ați întrebat um, unde anume traversăm frontiere. Sunt mai multe state unde traversăm frontiere, de exemplu Belgia, Olanda, Belgia, țările de jos, a costat foarte mult timp, ca timp și ca bani, dar s-a întâmplat. Ideea este că um, privim din perspectiva programului mai mare și din perspectiva desfășurării și încercăm să analizăm aspectele transfrontaliere. Pentru că dacă luăm uh, în calcul aceste aspecte transfrontaliere, rezolvăm multe probleme, inclusiv compatibilitatea între diferite infrastructuri, dispare problema autorizării și aprobărilor și cred că fiecare trecere de frontieră trebuie să fie privită în contextul proiectului uh, acestuia. De asemenea, am discutat cu statele membre și am decis care sunt prioritățile la nivel transfrontalier. Dacă luați cazul Germaniei, avem 12 um, puncte de trecere de frontieră. Am decis împreună cu Ministerul și cu gestionarul de infrastructură că ne vom concentra în prima perioadă, 15-20, asupra cinci secțiuni transfrontaliere, care sunt cele mai importante din punctul de vedere al traficului din alte state vecine. Așadar, acționăm treptat, dar acordăm prioritate punctelor transfrontaliere pentru că credem că trebuie să facem așa. Întrebarea domnului Riche acum Cred că ați răspuns dumneavoastră deja când ați vorbit despre relația uh, RDMS cu al patrulea pachet feroviar. Eu cred că dacă lucrurile nu sunt ghidate în așa fel, trebuie măcar să creăm o coordonare foarte puternică a uh, oficiilor care încă există la nivel național Și încă o dată trebuie să acceptăm că sistemele uh, vechi trebuie curățate ca să nu uh, creeze întreruperi și handicapuri uh, la RTMS. În ceea ce privește investițiile de infrastructură, când avem infrastructură nouă, există obligația de a se ține cont de ERTMS. Și deci, în acest sens, nu există niciun dubiu. În ceea ce privește finanțarea, ca să răspund la întrebarea lui Pavel și întrebarea dumneavoastră, uh, domnule Reche, referitoare la um, aspectul de afaceri. Foarte adesea, din păcate, nu am privit investițiile acestea ca pe niște afaceri profitabile. De câte ori a fost nevoie de bani pentru infrastructură, operatorii au mers la guverne și au cerut bani. Și, de fapt, se poate câștiga de aici, inclusiv pentru RTMS, mai ales dacă ne uităm la modul în care infrastructura um, joacă un rol în investiții. Ce am spus eu? Capacitatea, siguranța, consumul de energie. Toate acestea sunt costuri și influența pozitivă asupra costurilor în afaceri e foarte importantă. Sigur că mai există și un alt punct, și anume veniturile, și acolo trebuie să vedem care vor fi politicile în privința taxelor de acces la infrastructură. Cum vom rezolva această problemă? Cum vom găsi un sistem echilibrat? Pentru că există diferențe mari uh, de politică de acces între statele membre. Aspectul venitului nu este încă inclus în acest uh, model comercial. Dar când mă uit la toate punctele pe care le putem prezenta ca să justificăm investițiile făcute, văd că sunt foarte multe, reducerea costurilor și influența asupra mediului și așa mai departe. În ceea ce privește desfășurarea în afara Europei, sunt multe proiecte realizate în afara Europei, dar marea diferență la aceste proiecte este că nu au încă mm, abordarea transfrontalieră. Sunt aplicate într-o țară dată și nu există nicio problemă, dar ă, dacă ne uităm la aspectul transfrontalier, situația e diferită în Europa. Și, de fapt, asta ar și trebui să facă industria. Dacă luăm această experiență transfrontalieră ca pe un avantaj tehnologic al nostru, pe care îl putem oferi și la export, vom putea să ne susținem mai bine cauza. Și încă un lucru nu trebuie uitat. E vorba de o tehnologie în faza aceasta, de o tehnologie care mai poate fi încă dezvoltată. Peste 10-15 ani uh, s-ar putea să avem o legătură directă cu sateliții, cu Galileo, cu structura Galileo. Și atunci nu vom mai avea nevoie de nimic altceva la infrastructură, și vom avea totul corelat uh, și legat direct uh, cu sateliții. Așadar, avem o tehnologie foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Singh, thank you very much. Carol Singh, vă mulțumim foarte mult și vă dorim toate cele bune pentru uh, pentru viitor și nouă ne dorim să învățăm din greșelile pe care le-am făcut până acum. Deci mulțumim și trecem la următoarea parte a reuniunii noastre, care se va desfășura în spatele ușilor închise cu prezența a coordonatorilor, exclusiv acum.